Domnilor și domnilor, dragi colegi, suntem cam în întârziere. Aș vrea să începem. Vă rog, luați loc. Și dacă sunteți de acord, haideți să începem într-un minut. Right, could we now begin? Yes. Putem să începem? Da. Așadar, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Ne cerem scuze că am întârziat un pic, am avut o întâlnire comună, Libe, de și AFET. Nu am putut încheia la timp. Vă urez bun venit la reuniunea de astăzi AFET. Lângă mine am onoarea să-i răspund venit doamne Gabriela Cuevas Baron. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi. Avem un punct de discuție cu dumneavoastră peste câteva minute. Îi urez bun venit și excelenței sale ambasadorul Mexicului la Uniunea Europeană care a venit cu doamna Cuevas Baron propun să adăugăm pe ordinea de zi la punctul 16 o informare legată de alegerile parlamentare din Kosovo de pe 6 octombrie. Sunteți de acord? Bun, dacă nu sunt alte observații, ordinea de zi este adoptată. Punctul numărul 3, comunicări ale președinției. Am trei comunicări de făcut. Prima este, vă informez că încă nu avem un comisar uh, desemnat pentru politica de vecinătate și extindere, de aceea data audierii trebuie stabilită. Din momentul în care vom ști mai multe, cu siguranță vă vom informa. Știu că mulți colegi sunt foarte interesați să știe când va avea loc această audiere, inclusiv președintele. Apoi al doilea anunț Termenul limită pentru amendamentele privind acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și uh, Vietnam și al protecției investițiilor s-a schimbat pentru 13 noiembrie la prânz, pentru că luni pe 11 noiembrie este sărbătoare națională în multe state membre și acest lucru îi va împiedica pe anumiți colegi să fie la Bruxelles la timp pentru a ne uh, înainta amendamentele. Și al treilea anunț nu vine de la mine, ci din partea domnului Cuciuc, uh, care ne-a rugat să ia cuvântul în legătură cu uh, întoarcerea domnului Renzi și alte aspecte din uh, Cambodgia. Vă rog, domnule un scurt anunț, mulțumesc domnule președinte, legat de situația politică din Cambodgia, în special, în special situația lui Sam Renzi, unul dintre liderii opoziției cu care ne-am întâlnit uh, săptămâna aceasta și în săptămânile precedente ca grup am pregătit o scurtă declarație care va fi uh, trimisă Serviciului de uh, Acțiune Externă. V-am trimis-o deja pe e-mail și vă cerem sprijinul pentru democrație și pentru drepturile omului în Cambodgia. Mulțumesc! Uh, stimate coleg Cuciu, pentru această informație. Mai aveți observații în această fază? Nu? Bun, atunci ajungem la punctul numărul 4. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor recente, 10 iulie, 24 iulie, 2-3 septembrie și 8 octombrie. Iată, procesele verbale au fost distribuite. Dacă nu aveți obiecții, propun să le adoptăm fără nicio schimbare. Bun, Putem trece la punctul 5 și acum îi voi da cuvântul vicepreședintelui meu, domnul Vacikovski, pentru un schimb de opinii cu președintele Uniunii Interparlamentare. Vă rog! Mulțumesc, David! Bună dimineața tuturor! Este o onoare să lucrez cu doamna Gabriela Cuevas Baron și să urez bun venit. Doamna este președinta Uniunii Interparlamentare. Stimați colegi, doamna Cuevas Baron este parlamentar mexican aleasă în fruntea Uniunii Interparlamentare pe, într-un mandat de trei ani în 2017. Doamnă președinte, conduceți o organizație globală care are 130 de ani cu 179 de parlamente naționale. Parlamentul European este unul dintre membrii asociați și este mândru să coopereze cu dumneavoastră în multe teme, de la dezvoltarea durabilă până la drepturile omului. Doamna Cuevas Baron, parlamentele sunt coloana vertebrală a democrației și uh, sarcina lor nu este doar legislativă și uh, bugetară. În privința afacerilor externe, parlamentele adaugă un strat de legitimitate cooperării interguvernamentale. Rolul parlamentarilor este promovarea dialogului, a păcii și a statului de drept la nivel intern și internațional. Stimată doamnă președinte, trăim în vremuri pline de provocări în care democrația, drepturile omului uh, și pacea sunt puse la încercare în acest context, activitatea Uniunii Interparlamentare uh, pentru consolidarea democrației este mai importantă decât oricând. În acest sens, Parlamentul European continuă să își îmbunătățească acțiunile de sprijin a democrației, printre care observatori privind alegerile, inițiative și observatori la alegeri, după cum spuneam. Uh, uh, suntem foarte încântați să vă primim în, în, după în, întâlnirea 141 a Uniunii Parlamentare care a avut loc la Belgrad uh, și s-a referit la dreptul internațional la mijlocul octombrie. Doamna președinte, permiteți-mi să vă dau cuvântul. Vă rog. Thank you, thank you. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte McAllister. Mulțumesc, domnule Wojciechowski Vă mulțumesc tuturor pentru această ocazie de a mă afla astăzi aici cu dumneavoastră. Permiteți-mi să vorbesc în limba mea maternă, spaniola. Uh, știu că limbile oficiale în europene sunt engleza și franceza, dar eu mă simt mai bine vorbind spaniolă. Parlamentaria. Uniunea Interparlamentară, după cum spuneați foarte bine, reprezintă 179 de state, care ne-am unit pentru a promova democrația, drepturile omului, avem, uh, facem rezoluții și declarații. Însă, realitatea este că a, lumea de astăzi reprezintă foarte multe provocări pentru toți parlamentarii, în special cei care lucrăm la nivel multilateral. Cooperăm uh, cu Parlamentul European, avem conferința interparlamentară, de asemenea în Organizația Mondială a Comerțului, uh, avem uh, un reprezentanța Parlamentului European la întâlnirile noastre, ultima dată la Japonia, la reuniunea G20, uh, am avut întâlnirea președinților parlamentelor celor 20 cele mai mari economii din lume împărtășim uh, necesitatea de a da un nou impuls. Astăzi, mai mult decât oricând, trebuie să înțelegem că nu putem da uh, drept dobândită nici democrația și nici drepturile omului. Provocările de capacitare a femeilor, de a da putere reală și mm, drepturi tinerilor, uh, deci, incluziunea tinerilor trebuie să se transforme în realitate. Putem spune, într-adevăr, că parlamentele sunt coloana vertebrală a democrației, însă astăzi nu îi reprezintă pe oameni așa cum ar trebui. Peste jumătate din populația globală suntem femei și doar 24% din fotorile parlamentare sunt ocupate de femei în timp ce mai mult de jumătate din populația globală are mai puțin de 30 de ani, doar 2,2% din parlamentari la nivel global sunt sub, au sub 30 de ani. Dați-mi voie să merg chiar mai departe. La nivel global, două treimi din uh, state nu permit uh, uh, candidatura Uh, persoanelor care să aibă mai puțin de 30 de ani. Atâta timp cât nu înțelegem că Parlamentul trebuie să reflecte într-adevăr societatea, vom continua să vedem proteste în țară, în, pe străzi, uh, împotriva instituțiilor globale. Provocările cu care se confruntă planeta în momentul actual nu sunt uh, de trecut cu vederea mulți dintre noi am crescut în democrație, însă unii dintre noi am înțeles ceea ce înseamnă lupta pentru democrație. Noile mm, generații nu au avut aceste probleme și nici putem să nu mm, putem să ne împărtășim tragediile prin care a trecut umanitatea în secolul 20 pentru a ajunge aici. Tehnologia ne duce mai, de mai degrabă către prezent și Uh, către viitor uh, și nu către uh, ororile trecutului. Astăzi trebuie să apărăm din nou democrația, reprezentativitatea și să ne apărăm împotriva populismului și autoritarismului. Există de asemenea amenințările globalizării și naționalismului. Avem dezbateri între multilateralism și unilateralism. Unii doresc să uh, includă cât mai multe voci în această dezbatere. Vrem, uh, există un uh, conflict între deschidere și protecționism. Uh, alegerea falsă între securitate și renunțarea la drepturile omului, care duc la xenofobie. Pare uimitor că încă se poartă aceste dezbateri care mulți dintre noi credeam că au rămas în urmă în urma tragediilor din secolul 20. Însă, în primul rând, trebuie să analizăm foarte deschis ceea ce se întâmplă în lumea noastră și ce probleme, cu ce probleme se confruntă generațiile de astăzi. În primul rând, astăzi, dacă cineva dorește să vadă un film, dacă dorește să cumpere un produs. Multe din aceste necesități, care depind, bineînțeles, de nivelul socioeconomic, pot să fie satisfăcute printr-un telefon cu, o car, carte, cu un card de credit. Însă aceste uh, lucruri nu sunt traduse în uh, viața legislativă și politică. Nu există rezultate imediate la probleme. Nu e posibil să se traducă aceste desiderate în viața politică și această disociere duce la o lipsă de încredere față de uh, clasa politică. Pentru mulți tineri este greu de înțeles de ce nu putem fi mai eficienți, de ce nu putem să avem modele democratice mai reprezentative în care oamenii să fie implicați mai mult în procesul decizional. Mi se pare că acum, în secolul 21, când aniversăm 130 de ani de Uniune Interparlamentară, trebuie să vedem cum înțelegem ca europarlamentari faptul că trebuie să găsim noi modele de guvernanță care să ne ducă la soluții, răspunsuri și să răspundem la așteptările oamenilor. Putem să ne întrebăm de ce este atât de la modă acum să uh, vorbim despre multilateralismul. În multe state asistăm la proteste și uh, neliniște socială. Însă, trebuie să ne gândim și la noile spații de includere, de decizie și să Uh, punem din nou omul în centrul deciziilor noastre, să ținem cont de faptul că uh, ceea ce facem noi are un impact direct asupra oamenilor reali, nu uh, doar cu promisiunile electorale. Trebuie să lucrăm împreună în acest sens cu Parlamentul European. Pentru noi urmează un an foarte important. În august vom avea a cincea conferință a președinților parlamentelor un eveniment care se întâmplă la fiecare 5 ani și în asemenea, cu acest, asemenea ocazii putem uh, să ne întrebăm care este viitorul Parlamentului, cum putem să avem un sistem parlamentar mai viu, mai apropiat de cetățeni și să redăm uh, încrederea celor care și-au pierdut-o. Aș încheia aici intervenția mea și uh, probabil că vom avea ocazia să avem uh, schimburi de opinii, întrebări, pentru a vedea cum putem uh, lucra împreună, pentru că uh, suntem angajați către democrație și avem în comun această temă în procesele de observare a alegerilor în apărarea drepturilor omului, programe de gen și în tot ceea ce ține de agenda de dezvoltare 2030. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Mă bucur foarte mult să mă aflu alături de dumneavoastră și sper să ne întâlnim mai des în, acea, în acest context. Mulțumesc uh, foarte mult, doamna președinte, pentru aceste remarci introductive și acum să trecem la discuție. Uh, le dau cuvântul coordonatorilor. Domnul Michael Gaylor este primul de pe lista mea. Mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze că am întârziat un pic pentru că a trebuit să votez la cealaltă comisie din care fac parte. S sunt aici de ceva vreme și am avut contacte cu un uh, interparlamentar uh, la o întâlnire din uh, Elveția. Una dintre experiențele mele a fost uh, reprezentativ al parlamentelor tuturor uh, statelor din ONU, categoric îi reprezenta și pe cei care nu sunt democrați. Îmi amint amintesc o discuție cu uh, delegatul din Arabia Saudită uh, acum de 10 ani uh, legat de dreptul femeilor de a conduce o mașină. Este un lucru depășit, dar era doar un aspect. Întrebarea e, cu toată experiența dumneavoastră, ce ne puteți spune în legătură cu participarea uh, acelor uh, instituții nedemocratice în oferta noastră, pentru că oferiți, dacă nu mă înșel, experiență, seminare, conferințe, presupunând că lucrurile se întâmplă într-un cadru democratic. Deci ce se întâmplă cu acele țări, nu știu, să spunem, uh, Congresul Popular din China, ce fac sau nici nu participă la întrunirile care sunt în mod evident dedicate Uh, premisei că se poate alege, se poate discuta, lucruri care nu există la ei. Aveți impresia că puteți, într-o anumită măsură, poate dacă nu vorbim despre China, poate niște autocrații mai mici, credeți că ar putea fi convinse să se miște spre un cadru mai democratic sau e doar un vis? Care este experiența noastră cu aceste instituții nedemocratice? Thank you, Mr. Gaylor. Mulțumesc, domnule Gaylor. Nu-l văd pe domnul Pisula, așa că îi dau cuvântul domnului Hilde să vă rog. Mulțumesc foarte mult. Dar nu am cerut cuvântul. Nu știu cine a cerut. Eu o să vorbesc despre raport. Îmi pare rău, Phil. Bun, în regulă. O să iau eu cuvântul. Am fost delegat uh, la uh, Uniunea Interparlamentară de, în mai multe rânduri pentru un ONG liberal uh, internațional care a, a avut această poziție de ONG, chiar dacă de fapt este internațională, Organizația Internațională a Partidelor Liberale, din care facem parte cei mai mulți. Uh, Cred că unele dintre observațiile mele sunt similare cu cele formulate mai devreme de antevorbitorul meu. Mă întrebam dacă există un potențial ca Uniunea Interparlamentară să fie mai activă în promovarea democrației. Am fost la întâlnirea din Bangladesh, uh, unde uh, uh, s-a vorbit, uh, s-a lăudat uh, unul dintre politicieni că, că are ambiția să facă uh, Bangladeshul o țară cu un singur partid și apoi m-am întâlnit cu delegații din Zimbabwe și Venezuela care se lăudau cu marile succese ale economiilor lor, așa că uh, am simțit totuși că există foarte multe elemente valoroase la un interparlamentar care aduce împreună pe, pe politicieni care gândesc la fel, mai degrabă pe margini decât în dezbatele plenare. Și mă întreb dacă există un potențial pentru a face presiune în favoarea democrației, pentru că ar trebui să fie un club al parlamentelor într-un fel. Și în calitate de club al parlamentelor simt că ar trebui să pună mai în evidență democrația și drepturile omului. Uh, în special vorbim despre o comisie legată de drepturile omului între parlamentari. Am folosit aceste observații și raporturi formulate de această instituție și mi s-au părut foarte utile. Dacă ne uităm la aspecte, chiar și în rolul meu ca vicepreședinte al Comitetului Internațional Liberal pentru Drepturile Omului. Deci, întrebarea mea este dacă poate exista o agendă mai concretă aici. Mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră și să trecem direct la următorul coordonator, Reinhard Butikofer de la Versi. Îmi pare rău, domnule președinte, dar nu am cerut cuvântul. Este runda coordonatorilor. Trecem la următorul, Thierry Mariani. Nu? Mulțumesc, domnule președinte pentru grupul IDE voi face o remarcă. Doamna președinte, mulțumesc că ați menționat alături de dumneavoastră dificultățile și problemele cu care sunt confruntate multe parlamente naționale care își reprezintă din ce în ce mai puțin populația. Vorbați despre probleme de reprezentativitate fiind eu din grupul Identitate și Democrație, dar ales în Franța. Cazul Franței este un exemplu special pentru că adunarea națională, eh, Rassemblement Național, al cărei candidat a fost în al doilea tur al prezidențialilor și care a avut candidați în toate circumscripțiile franceze nu are decât 5 deputați în adunarea națională, vorbeați despre mișcările violente și vedem că în Franța de peste un an avem mișcarea vestelor galbene care exprimă fără îndoială o mare nemulțumire în privința acestei lipse de reprezentare democratică în Franța, dar uh, ne-am fi gândit venind în uh, acest Parlament European că avem aici un model de funcționare democratică. Din păcate nu e cazul și uh, mi-aș fi dorit să aud observația dumneavoastră în ceea ce privește organizarea noastră noastră internă, pentru că dacă veniți să cooperați pentru noi, ideea este că poate vom transmite mai departe un model democratic. În acest Parlament se aplică o regulă sau se spune că se aplică care, regula care vorbește despre o corectă repartizare a pozițiilor în domeniul de responsabilitate ale Parlamentului, fie că este vorba despre vicepreședinții Parlamentului sau despre președinții comisiilor. În mod brutal această regulă nu se aplică anumitor grupuri care sunt aici și care sunt reprezentate reprezentative și în ceea ce privește grupul nostru Identitate și Democrație, pentru care în mai multe țări importante ale Uniunii Europene parlamentarii au ajuns în fruntea, uh, au fost câștigătorii voturilor și care reprezintă uh, cetățenii acestor țări. Deci aș fi fost curios uh, să aflu care este punctul meu de vedere în această privință, pentru că să te angajezi într-o legătură, să mergi în toată lumea pentru a explica practica democratică unor parlamente naționale sau regionale atunci când noi înșine suntem aici în fața unui deficit democratic, mi se pare o situație specială. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Domnul Javier Lopez e următorul de pe lista mea de vorbitori. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să-i mulțumesc colegei noastre, doamna Cuevas, care a putut să ni se alăture astăzi. Mulțumesc pentru munca pe care o face adunarea parlamentară. Ne identificăm cu munca ei în ceea ce privește cooperarea internațională dacă ne gândim la Uniunea Europeană ca entitate și toate organismele, noi aparținem de această Uniune din 1945. Mulțumim uh, pentru uh, invocarea acestor provocări cu care se confruntă democrația liberală. Eu aș dori să vă întreb în legătură cu trei aspecte. În primul rând, polarizarea la care asistăm în parlamente, în orice sistem național asistăm la o polarizare care face mai dificilă găsirea unui loc comun, a unui consens și astfel se ajunge la discursuri incitatoare la ură, lucruri care sunt într-adevăr îngrijorătoare. A doua întrebare, valoarea universală a democrației liberale instaurată în ultimul secol, însă deja chestionată în ultimii 10-15 ani. Uh, acest sistem este văzut uh, mai degrabă ca o vulnerabilitate în fața autoritarismului, după cum uh, în al treilea rând, Dumneavoastră, Uniunea Interparlamentară, sunteți un interlocutor al ONU și ar fi foarte interesant să auzim opinia dumneavoastră în legătură cu situația actuală în legătură cu Consiliul de Securitate de la ONU. Thank you, sir. Mulțumesc. Am o cerere din partea doamnei Canco. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să aud această prezentare, mai ales în ceea ce privește punctul privind egalitatea de gen și reprezentarea femeilor în diferitele parlamente. Și am o întrebare foarte scurtă în această privință. Când vă uitați la membrii dumneavoastră care sunt în interparlamentare, cum este distribuția în țările în care un european este observator la alegeri? și aveți strategii în ceea ce privește includerea mai multor uh, parlamentari africani, uh, pentru că văd și din rapoartele dumneavoastră că Ruanda este între primele 5 țări, peste 60% dintre parlamentari sunt femei. Uh, în ceea ce privește participarea femeilor în politică, acest lucru ar ajuta mult la dezvoltare. Deci aș vrea să vă cunosc punctul de vedere în această privință. Mulțumesc! Doamna președinte, vă rugăm să răspundeți la punctele ridicate de colegii noștri. Vă mulțumesc. Voi încerca să răspund tuturor întrebărilor care mi-au fost puse. În primul rând, democrația. Voi vorbi în limba spaniolă. Avem aici două opțiuni în legătură cu discutarea acestei teme. În primul rând, dezbaterea pe care am avut-o la Uniunea Interparlamentară eh, dacă statele democratice eh, doresc să aibă parlamente alese. Există state democratice care au o cameră desemnată. Însă această dezbatere este un pic mai complexă pentru că există state unde Există camere parlamentare care sunt desemnate de către o autoritate centrală. Lăsând la o parte această dezbatere, eu uh, m-aș referi la un aspect mult mai pragmatic. Cred că este mult mai bine să avem state nedemocratice așezate la, această masă, la aceeași masă, împărtășind practici democratice, decât să avem un club foarte omogen și foarte democratic, dar unde să nu putem să răspândim aceste practici democratice către alte state. Trebuie să existe excepții. Am, am comis o eroare în Uniunea Interparlamentară. Am păstrat ca membrii unele parlamente care au survenit în urma unor lovituri de stat. Aici nu se uh, Uh, respecta nici măcar Constituția acestor state. Dacă statul nu își respectă propria Constituție, mi se pare oportun ca Uniunea noastră interparlamentară să nu uh, negocieze cu aceste parlamente. Însă, pe de altă parte, lucrurile merg spre bine. Unele state încep să com- analizeze organizarea de alegeri. În aprilie am avut uh, o adunare în Qatar. Qatarul a anunțat în urmă cu câteva zile că inițiază un proces pentru a examina uh, posibilitatea unor alegeri pentru a avea un parlament ales. Există cazuri în care au existat progrese interesante pe agenda de gen, pentru tineri, o campanie acum câțiva ani se numea Nu prea tânăr pentru a fi candidat, pentru a vedea cum pot să-și îmbunătățească legislația în ceea ce privește accesul tinerilor la uh, locuri de parlamentar. Nu e simplu, tendința autoritară de astăzi, tendințele populiste par să fie foarte uh, pregnante, uh, atrag multă atenție și de aceea este foarte important ca noi, Uniunea Parlamentară, să recuperăm această viziune a unei promovări active necesare pentru a apăra statul de drept și drepturile omului. Aceasta ar trebui să fie una dintre prioritățile instituțiilor noastre. De asemenea, cred că nu trebuie să ne gândim doar la cum să transformăm uh, statele nedemocratice în democrații, ci și, de asemenea, să cum păst- și la felul cum păstrăm democrațiile active uh, în această poziție, să împiedicăm o derivă spre partid unic sau autoritarism. Trebuie să veghem uh, și la păstrarea democrației. Există și un alt aspect important care ține de ceea ce se spunea, și anume Com- Comitetul pentru Drepturile Omului. Uh, unii se gândesc că parlamentarii au o viață foarte privilegiată, însă există locuri în care unii își pierd viața pentru că uh, vorbesc împotriva guvernului uh, cu poziții clare și uh, aici Uniunea Interparlamentară uh, pune presiuni, face anchete pentru respectarea drepturilor parlamentarilor. Azi avem o cifră, cifră record, un record istoric. Este incredibil că în secolul 21 avem mai mult de 600 de plângeri de încălcări, încălcări ale drepturilor omului ale parlamentarilor. Sunt încălcări elementare de, ale libertății de exprimare, dar și cazuri extrem de grave de răpire și uciderea parlamentarilor. Așadar, uh, mi se pare foarte important să purtăm un dialog pentru, cu acest comitet pentru drepturile omului, pentru a vă explica munca lor, pentru că în multe cazuri Munca acestui comitet reprezintă diferența între viață și moarte, libertate și închisoare pentru unii colegi parlamentari. Eu cred că Uniunea Interparlamentară are un potențial enorm care, de care câteodată nici nu ne dăm seama. Vă dau un exemplu. Ce s-ar întâmpla dacă într-un timp de o singură zi cei 46.000 de parlamentari din întreaga planetă am decide să lucrăm în aceeași direcție cu o strategie și un obiectiv comun. Eu cred că am putea schimba planeta. Această muncă de articulare este exact ceea ce încercăm să facem în Uniunea Interparlamentară. Aici, unii dintre dumneavoastră spuneau că dacă există, că într-adevăr există o criză, un deficit democratic al instituțiilor într-adevăr, și cred că trebuie să fim deschiși în a recunoaște acest lucru. Nu ține de demagogie și de populism, însă trebuie să avem un aspect sincer de autocritică în legătură cu modalitatea în care instituțiile noastre au, s-au transformat în spații care nu sunt 100% uh, accesibile pentru femei sau pentru tineri. Uh, este, se spune că ONG-urile au mai mare acces, însă nu toate parlamentele au o părere bună în legătură cu ONG-urile. Uh, există o dezbatere dacă rețelele sociale sunt bune sau rele și cei care susținem libertatea de exprimare, mi se pare, mi se pare că este intrinsecă uh, intrinsec acest lucru, însă există în continuare această dezbatere. Mi se pare de asemenea că democrația de astăzi nu înseamnă doar uh, votul. Ceea ce așteaptă cetățenii de la un model, model democratic ține și de includere. Și cererea de includere nu ține doar de o agenda de dezvoltare 2030, nu doar în ceea ce privește uh, urgențele globale, agenda de gen sau uh, pentru tineri tema incluziunii ține și de cum modificăm procesele de luare a deciziilor în viața publică pentru noi toți. Nu pot să nu poate să persiste această diviziune între oameni și reprezentanții lor. Există anumite experimente care pot să fie interesante, de exemplu Parlamentul Cipriot are o inițiativă în legătură cu un parlament paralel cu legături sistematice cu societatea, acest uh, parlament paralel care va prezenta inițiative Parlamentului și Parlamentul să fie obligat să le analizeze și să voteze asupra lor. De asemenea, Canada uh, revizuiește metodologia pentru desemnarea membrilor Camerei Superioare, pentru ca cetățenii să poată participa în mod mai deschis Uh, dacă uh, pentru a împiedica uh, favoritismele. Trebuie să susținem aceste metode pentru a păstra democrația vie. Nu este vorba aici dacă avem să avem democrație sau nu, ci ce fel de democrație să avem. O democrație mult mai inclusivă. Democrația parlamentară Uh, uniunea noastră rămâne parlamentară, rămâne instituția internațională cea mai de durată, cea mai veche, însă avem și noi nevoie să ne modernizăm. Putem să vorbim despre polarizarea națională, nu este de netăgăduit acest lucru, apare în întreaga planetă, doar uh, anumite state împiedică această expresie a nemulțumirii cetățenilor. De exemplu, în regiunea mea, Chile este un stat unde apro- aproape că nu există cor- corupție și puținele cazuri de corupție au fost pedeps- pedepsite. Un, un stat cu o economie solidă, unde guvernele de centru stânga au guvernat uh, mulți ani cu o agendă socială foarte importantă. Cu toate acestea, avem asistăm la proteste sociale pentru exercitarea adevărată a drepturilor sociale. Și mi se pare foarte interesant dialogul cu Parlamentul Cilian, pentru că s-a ajuns la concluzia că trebuie să uh, ne întrebăm unde a apărut eșecul și cum poate să fie rezolvat. Probabil ceea ce lipsește este înțelegerea că această polarizare nu este neapărat uh, rea să înțelegem că natura Parlamentului este dialogul și schimbul de idei. Oamenii ne critică pentru că spun, dumneavoastră sunteți parlamentari și doar vorbiți. Discuțiile sunt o metodă de lucru într-un parlament și că trebuie să ajungem la concluzii comune. Și Eh, de aceea, eh, mi se pare că metoda democratică uneori nu se respectă, metoda care ține de discuție. Pe mine nu mă sperie dezbaterea, nu mă sperie polarizarea și confruntarea. Ce mă îngrijorează este că discursul politic astăzi nu se îndreaptă spre, discu- pe, spre uh, discuții, uh, spre uh, înțelegeri, ci uh, spre uh, conflicte în stradă. Acest lucru poate să a dus în trecut la uh, epurarea etnică și la cele mai mari uh, tragedii ale umanității. În anumite state europene apare deja acest discurs incitator la ură și chiar la frontiera de nord a uh, statului meu e foarte clar, cine seamănă vânt va culege furtună. În legătură cu uh, discuția legată de ONU, este foarte important să existe o uh, dimensiune parlamentară a tuturor proceselor uh, multilaterale. De asemenea, să putem uh, conlucra și cu Parlamentul European. Nu este ușor. Acolo ne lovim de rezistența anumitor guverne uh, unde democrația nu este subiectul favorit însă putem și acolo să găsim anumite spații de cooperare. Avem o uniune, întâlnire anuală în fiecare februarie, avem uh, participare la adunarea generală a ONU, uh, avem săptămâna statutului femeilor, avem o serie de evenimente, de uh, activități a ONU unde suntem prezenți. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că, uh, că ați împărtășit aceste discuții despre starea democrației. Sperăm că vom putea să continuăm și data viitoare dezbaterea privind situația din diferite țări și cooperarea dintre parlamentele noastre. Vă mulțumesc foarte mult și iar noi trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și dau cuvântul lui David McAllister imediat.